Benvenuti Bine ați venit. Bine ați venit tuturor. Bun venit tuturor, bun venit, bun venit în special oaspeților. O să avem două secțiuni la această audiere care se bazează pe baza raportului domnului Harbour privind uh, piața unică a telecomunicațiilor. Am să-i dau cuvântul pentru a prezenta subiectul, după care vom trece la cele două secțiuni de discuții, care vor avea la bază niște scurte comunicări, după care vor exista uh, Uh, sesiuni de întrebări și răspunsuri, apoi vom rezuma uh, dezbaterile de aproape două ore. Domnul Harbour va face acest lucru. Îi dau cuvântul domnului Harbour. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, uh, dragă vicepreședinte Sergio. De vreme ce sunt raportor uh, la acest dosar, mi s-a părut că uh, trebuie să deleg uh, prezidenția lucrărilor ca să mă pot concentra asupra rolului meu de raportor. Nu am nevoie să fac o uh, introducere lungă, pentru că îi văd și aici pe raportori din umbră, domnul Engström, domnul Kreuzmann și doamna Bastos care va veni. Uh, ne-am întâlnit de mai multe ori să discutăm acest dosar și în mod neobișnuit, pentru că asta nu este practica curentă, uh, raportul meu este disponibil pentru a fi văzut. Uh, de obicei, audierea are loc înainte de încheierea raportului, dar dată fiind presiunea timpului uh, și pentru că se dorește votarea uh, întregului pachet uh, conectarea uh, continentului. Pe la sfârșitul lui februarie uh, ne-am mișcat rapid și am elaborat acest raport. Este de asemenea neobișnuit pentru că vom avea o audiere cu experți și îi invit și pe colegi să facă comentarii pe marginea raportului meu. Planul meu este însă să ascultăm pe, ex pe experți și sigur sunteți bineveniți să faceți uh, uh comentarii pe marginea raportului, să fiți uh, critici, că asta este toată ideea, să spuneți ce vă place, pentru că unor propunerile noastre plac și după încheierea audierii Uh, vreo 20 de minute vor fi alocate uh, colegilor mei care poate doresc să facă alte observații. Responsabilitatea acestei comisii legată de activitatea, anterior, activitatea noastră anterioară ca și uh, comisie care a răspuns uh, de directiva privind uh, serviciul universal. De fapt, responsabilitățile au început atunci când piața unică făcea parte din uh, comisia privind piața unică, dacă nu mă înșel la vremea respectivă, piața internă. Și am avut privilegiul să fiu raportor pentru maj reforma majoră a pachetului Telecom, care a fost aprobat în 2002, după care am fost raportor la uh, revizuirea acestui pachet în 2009. Este o poziție interesantă uh, în care uh, te afli când deja ai supraviețuit la doi comisari și ești acum la al treilea comisar uh, de resort. Sigur, Acum sunt uh, al, la al treilea mandat de raportor pe uh, chestiuni de telecomunicații. Așadar, avem responsabilitatea exclusivă de a analiza uh, revizuirea uh, propusă de către Comisie și raportul meu a analizat propunerea Comisiei pentru a uh, îmbunătăți, a consolida drepturile consumatorilor. În general suntem de acord, dar nu suntem de acord cu modul în care este prezentată ca un pachet legislativ. Considerăm că este foarte derutantă, pentru că sunt elemente care au fost uh, scoase uh, din directivă care sunt aplicate de 28 de state membre și o transformă oarecum într-un regulament. Iar restricțiile impuse de un regulament, o armonizare maximă, uh, știrbesc uh, flexibilitatea autorităților de reglementare pe diversele piețe. Așadar, ceea ce am făcut a fost să reformulăm o serie de uh, idei în amendamente la directiva privind drepturile consumatorilor, care va fi în aplicare de autoritățile de reglementare. Și nu suntem de acord cu Comisia, pentru că Comisia a dorit uh, uh să uh, reglementeze regulile de aplicare, dar noi nu considerăm că acest lucru este normal uh, în 2009 am susținut crearea organismului autorităților de reglementare în domeniul telecomunicațiilor europene. Acesta, aceste autorități au lucrat uh, îndeaproape, uh, s-au criticat reciproc uh, pentru a obține schimbări benefice și Comisia a spus că o serie de piețe, până la 10 poate, nu au pus uh, în aplicare așa cum se cuvine regulile existente, este uh, sacea noastră ca și comisie să facem ca sistemul de reglementare să uh, funcționeze. Nu are sens să complicăm lucrurile în mod inutil, să centralizăm lucrurile și să aplicăm selectiv un regulament. Toți raportorii din umbră sunt de acord cu această abordare, iată de ce am structurat raportul așa cum am făcut-o Uh, dar vreau să spun că acest lucru nu diminuează cu nimic importanța pe care o acordăm uh, drepturile consumatorului. Um, aceasta este prima parte a audierii de astăzi, când sunteți invitați să faceți observații, comentarii privind consolidarea drepturilor utilizatorilor. A doua parte, în care suntem de acord că trebuie să existe un regulament, este propunerea noastră practic de un nou regulament uh, drepturile utilizatorilor la uh, un acces uh, liber la internet. Într-o lume în care ne îndreptăm către un, internet de mare capacitate, uh, Uh, și cu servicii uh, uh, concurente, există potențialul unei, unui comportament discriminatoriu împotriva operatorilor. Și pentru că accesul liber la internet este foarte important, în tot ceea ce fac cetățenii, știm la nivel legislativ că se va pune mare accent uh, pe o serie de aspecte de etichetare a pachetelor și uh, pe uh, politici. Trebuie să ne asigurăm că accesul deschis există peste tot și poate garantat este un cuvânt prea puternic, prea tare, dar că acest acces uh, se află la baza oricărei uh, acțiuni. Și vrem să vedem care este metoda optimă de a realiza acest lucru fără a aduce atingere inovării, noilor produse și servicii, uh, conexiuni și noi dispozitive într-un spațiu wireless deci trebuie să ținem uh, cont de toate aceste aspecte. Asta va fi structura audierii și acum am să tac și am să ascult ceea ce uh, spun uh, colegii mei și experții și uh, vom ține uh, cont de tot ce se spune pentru amendamentele de care uh, vom ține cont. Domnule președinte, acum să începem cu primul uh, panel de discuții și o să dau cuvântul colegilor uh, implicați uh, în acest aviz și celorlalți care doresc să-și spună un punct de vedere. Președintele va ține cont de toate acestea atunci când va uh, finaliza și va trage concluziile la dezbateri. O să dau cuvântul domnului Houghton, director al piețelor uh, de consumator Witch, care va fi primul care va lua cuvântul la secțiunea întâi audierii și uh, îl rog să respecte un interval de 10 minute pentru ca toată lumea să poată să vă adreseze întrebări după aceea sau să spună puncte de vedere. Mulțumesc că m-ați invitat. Așa cum ați spus, mă numesc uh, Houghton, sunt de la WICH, uh, Asociația Consumatorilor din uh, Londra. Colegul meu Mec uh, vi se va adresa mai târziu și sper că ceea ce spun va fi de interes pentru membrii comisiei. În primul rând, uh, susținem în mare obiectivele generale ale pieței, unice, pieței digitale unice și din perspectiva noastră, mai ales această secțiune legată de drepturile consumatorilor este văzută ca un pas uh, înainte și o preocupare generală pe care o avem despre pachetul în ansamblul său ar fi să nu pierdem din vedere necesitatea de concurență în această tendință de consolidare. Cred că în ceea ce privește problema care a fost ridicată în discuție, dacă acesta este vectorul adecvat, uh, avem un punct de vedere foarte bine conturat în general, în cazul directivelor sau regulamentelor ca acestea, susținem o armonizare minimă, să găsim o modalitate de realizare acest, acestui lucru. Iar uh, o serie de amendamente pot să fie uh, incluse într-un alt uh, text. Așa cum am spus, susținem susținem uh, esența uh, acestui, uh, acestei propuneri. Cred că este în conformitate cu mediul concurențial și îi face pe oameni să parcurgă toate aceste etape a călătoriei în lumea comunicațiilor. până la faza contractuală. De asemenea, analizăm problema centralelor uh, și toate celelalte. Sunt foarte uh, multe uh, lucruri de discutat și unul dintre elementele pe care care trebuie avute în vedere este faptul că dacă încerci uh, să faci să se miște lucrurile într-un anumit punct, uh, efectul poate să apară în altă parte prin uh, creșterea costurilor, ceea ce am numit noi waterbed effect. Înainte de a analiza o serie de propuneri făcute în regulament, să vă spun care sunt principalele probleme ale consumatorilor pe această piață. Și sunt trei zone principale. În primul rând, chestiuni legate de informare și potențial complexitate. În al doilea rând, calitatea serviciilor, iar în al treilea rând, ă, procesul procesul de switching, de trecere de ă, la o rețea la alta. Uh, acest lucru a fost destul de clar. Uh, cred că dificultățile sunt legate de uh, date. Am făcut o serie de studii în Regatul Unit, o organizație numită Bill Monitor, care a spus că cam 6 miliarde sunt uh, uh, sumele pe care uh, utilizatorii le plătesc în plus la facturile pentru telefoanele lor mobile. Cred că, de asemenea, am pus accent pe o serie de aspecte ale căror termeni și condiții se schimbă pe parcursul unui contract Trebuie să permitem uh, persoanelor să uh, renunțe la un contract uh, dacă costurile cresc. O a treia problemă, o a doua problemă este legată de calitatea serviciilor. Am făcut o serie de studii în uh, mai anul trecut. Vom actualiza acest studiu anul acesta pentru a vedea care sunt principalele probleme comune, ceea ce este banda largă. 29% uh, dintre consumatori uh, au spus că este lentă, 18% au spus că uh, aceste uh, că există întreruperi, iar uh, un alt procentaj a spus că, uh, practic, întreruperile sunt uh, zile întregi. Nu oricine are acoperire în orice punct, asta suntem convinși. Un al treilea set de probleme este legat de trecerea de la o rețea la altă am uh, vorbit cu 5.000 de uh, oameni în uh, martie și în mai. În martie au spus că vor să facă această trecere la o altă rețea. Și în mai am văzut câți dintre aceștia făcuseră de fapt trecerea în mod real. Unii n-au făcut-o, 32% au spus că e un proces uh, anevoios și 12% uh, au spus că uh, furnizorul de servicii curent le-a dat o serie de stimulente pentru a rămâne la operatorul respectiv. Sunt chestiuni care apar în directivă, efectul bundlingului, grupării, sau în sectorul uh, telefoniei mobile, blocarea uh, cartelei SIM. Sunt cele trei uh, grupe de probleme care ne interesează în mod deosebit. În uh, ceea ce privește aceste propuneri, așa cum am spus la început, cred că este salutar faptul că există propuneri care privesc uh, tot parcursul Uh, pe care uh, trebuie să îl facă consumatorii. În general este un pachet bun. Susținem în mod deosebit propunerile de a permite persoanelor uh, să pună un plafon utilizării și asta pe baze voluntare. Am făcut luna trecută o cercetare, un studiu în acest sens și studiul vorbește despre intențiile oamenilor și nu despre ceea ce au făcut. 24% au spus că dacă ar putea, ar face acest lucru, ar pune un astfel de plafon. De asemenea, uh, suntem, uh, susținem uh, această clauză care elimină discriminarea în ceea ce privește convorbirile um, transatlantice Așa cum am spus mai devreme, trecând la calitatea serviciilor, am desfășurat o campanie uh, la începutul acestui an și autoritatea noastră de reglementare uh, a făcut o dispoziție pentru uh, a permite rezilierea înainte de vreme a contractului. Este o dispoziție care Uh, menționează șase luni. Uh, luni uh, durata contractelor a crescut semnificativ până la 24 de luni și motivul este că contractul trebuie să fie suficient de lung pentru a permite Uh, recuperarea uh, unor costuri, cum ar fi atribuirea uh, de telefoane mobile în mod gratuit sau alte astfel de stimulente. Și în cele din urmă, în ceea ce privește trecerea de la un operator la altul, Uh, v-am spus că există o diferență între intenții și uh, acțiunea efectivă de a trece uh, de la un operator la altor, altul. Susținem articolul 30 în legătură cu portabilitatea numărului atunci când se trece de la un operator la altul. Și există trei motive. În primul rând trebuie să existe o consecvență. Deci dacă se face o schimbare, toată lumea trebuie să procedeze la fel. Apoi trebuie să ne asigurăm că cei care uh, fac uh, uh această trecere sunt cei care au cel mai mult de câștigat și nu uh, operatorul. Pentru că, alminter, dacă accentul s-ar pune uh, pe cel uh, care pierde, atunci ar fi niște clauze de menținere a uh, abonațiilor și invocarea legilor concurenței. Vă mulțumesc. Grație! Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Kip Mic director de politici publice la Everything Everywhere. Um, <coughs> thank you, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Everything Everywhere. Acum ne numim EE, care este un parteneriat între Orange și Deutsche Telekom. Chiar dacă eu nu vorbesc în numele niciunei dintre aceste companii, am ținut cont de vederile companiilor în discursul pe care îl voi rosti. Am câteva diapozitive, o să le parcurg rapid, câteva informații contextuale despre EE și industrie, iar apoi vă voi uh, vorbi uh, la nivel general, după care voi intra în amănuntele pe care le discutăm astăzi. Nu o să vă citesc tot ce vedeți pe ecran, vreau să vă spun doar câteva cuvinte despre industria noastră, industria uh, comunicațiilor mobile este foarte competitivă în Europa. În Marea Britanie avem patru operatori care se luptă cu încrâncenare. Mediul de afaceri este un capitalist și foarte reglementat și supus concurenței din partea WhatsApp, Skype sau FaceTime. Principalii actori, bineînțeles, nu, au, nu beneficiază de același nivel de reglementare precum uh, operatorii de telefonie mobilă. Acest lucru este relevant și ar trebui să fie avut în vedere în momentul în care se analizează acest uh, Uh, proces uh, care nu se prea o afacere foarte profitabilă dacă ne uităm la randamentul uh, beneficiile făcute de operatorii britanici și ne dăm seama că profitul registrat nu este foarte ridicat. Piața, deci, este una foarte dură. Deci, o, avem nevoie de un mediu reglementativ adecvat. momentul în care ne aplecăm asupra acestei legi, mă susține comisia, într-adevăr, prietenii mei de la comisie, dar vreau să le spun că eu nu sunt uh, pentru această, această lege, fiindcă fiecare lege trebuie analizată în conformitate cu unele criterii uh, clare, iar criteriile noastre le puteți regăsi în uh, acest, pe acest diapozitiv. Nu voi intra în amănunte acum, pentru că voi mai reveni la acest subiect. Poate nu e ușor de citit. Dar uh, se trec în revistă criteriile despre care v-am vorbit, și anume această lege întrunește această, aceste criterii acest act normativ este unul foarte bun, fiindcă identifică probleme, o problemă foarte clară, de pildă lipsa de investiții în domeniul telecomunicațiilor în Europa. Și mai are și alte calități, cum ar fi următoarea. Propunerea privind gestionarea spectrului, precum și nivelul sporit de armonizare care ar trebui să aplice politicii de spectru în Europa. Dar nu ne place că uh, traversează mai multe instrumente existente. Asta nu înseamnă că cadrul de instrumente pe care cunoaște atât de bine Malcolm Harbour este perfect, dar este destul de bun și a reprezentat un cadru exhaustiv al deciziilor de investiții în Europa. Iar aceste propuneri folosesc instrumente legislative diferite pentru a face față acelorași probleme. Și uh, destabilizează unele certitudini pe care le aveam până acum. Nu o să intru în detalii, cum v a spus, Dar avem aici directiva uh, telecomunicațiilor din 2002, uh, uh, cadrul privind telecomunicațiile am modificat în 2009 și um, direct, directiva privind drepturile consumatorilor. Acestea sunt cadrul, de cadrul despre care v-am vorbit. Sunt de acord cu propunerea domnului raportor de a de a integra aceste propuneri legislative în acest cadru, astfel încât să nu destabilizeze autoritatea acestui cadru reglementativ. Însă ne-am dorit să se întâmple acest lucru într-un mod uh, mai uh, chipzuit decât în ultimele luni. Asta au fost câteva aspecte de principiu. Acum câteva detalii, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește rezilierea contractelor de a rezilia un contract după o perioadă de șase luni. Acest lucru va spori costurile și va face lucrurile și mai complexe. Necesită o restructurare fundamentală a contractelor și a tarifelor uh, la nivelul portofoliilor operatorilor. Salutăm uh, eliminarea propusă de raportor și considerăm că aceasta este binevenită în ceea ce privește dreptul de a rezilia contractul uh, cauzat de diferențe între prestația operatorilor și uh, cele promise prin contract. Salutăm amendamentul raportorului care face referire la o medie estimată și nu la viteza reală. După cum știți din experiență, vitezele diferă deci media vitezelor ar fi mai folositoare. Amendamentul propus în un raportor reprezintă un pas înainte, dar uh, nu suntem convinși de nevoia acestui lucru, fiindcă în Marea Britanie considerăm că regulile actuale privind uh, publicitatea și reprezentarea defect, înșelătoare ar putea acoperi acest uh, acest uh, segment și nu e nevoie de intervenții noi. În ceea ce privește trecerea de la un operator la altul, și anume obligativitatea de a se întâmpla într-o singură zi, fiindcă este foarte important aici continuitatea furnizării serviciului și nu viteza nu ne place ideea că uh, oamenii se pot hotărâ că vor să schimbe operatorul într-o zi și a doua zi pot face acest transfer. Așa cum s-am spus, uh, există un regulament uh, în acest domeniu de ceva timp și multe țări europene au investit în sisteme care sunt mai lente. Iar pentru consumatori important este nu dacă e vorba de o zi, două, trei, patru, ci dacă se va face trecerea fără o întrerupere a serviciului. Fiindcă asta este greu de, mai greu de gestionat. Sper că vă veți da seama că multe companii au investit mulți bani în sistemele existente, actuale și uh, dacă le-am modificat pentru a face față acestei, acestui obiectiv de transfer într-o zi, um, ar fi prea mare efortul și nu s-ar aduce îmbunătățirile pentru consumatori. Telefoane internaționale, apeluri internaționale și uh, um, SMS-uri. După noi, um, această intervenție nu este necesară, fiindcă piața este competitivă. Comisia nu consideră că este o piață competitivă. fiindcă până acum au respins uh, nevoia de intervenții pe piață și nu este nicio justificare economică în favoarea unei astfel de măsuri. S-au făcut propuneri la Comisia dumneavoastră și la Comisia ITRE care, cu care suntem de acord. controlul uh, consumului, e vorba de, uh, de fixarea unor uh, limite financiare specifice. Mm. Am vorbit despre grupare, despre modul în care sunt formate, sunt construite pachetele cu grupare de servicii. Și și iar veniturile obținute în afara acestor pachete au scăzut în ultimii ani. Există și alte probleme care au cauzat această scădere, dar dacă stabilim limite, nu ar trebui să le permitem uh, indivizilor să stabilească aceste uh, limite, ci să avem uh, niște limite generale, fiindcă asta ar ușura situația pentru operatorii telecomunicații și fiindcă vorbim de investiții, asta este foarte important. Chestiunile legate de consumatori, ridicate de antevorbitorul meu, sunt într-adevăr valabile și trebuie discutate, rezolvate pe calea concurenței, dar dacă nu se reușește pe calea competiției, concurenței, mă scuzați, atunci uh, prin uh, regulamente bine echipzuite și echilibrate. Fiindcă, după părerea noastră, lucrurile se întâmplă prea repede pentru a fi bine echipzuite. Al doilea punct de principiu este cadrul care trebuie îmbunătățit, folosit. Cadrul ne oferă, oferă siguranța de care au nevoie investitorii. Și la asta se referă documentul. Este vorba de faptul că investițiile nu sunt suficiente în telecomunicații în Europa față de, de Orientul Îndepărtat sau SUA. Și cel mai bun uh, mod de a garanta investițiile este siguranța cadrului. S-a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește uh, acest cadru ultimii ani, ultimii ani, chiar dacă lucrurile nu sunt perfecte, se s-au întreprins niște măsuri importante. Cred că um, ar trebui să înțelegem putea să devină BEREC în acest context și eu m-am fost implicat în vințarea BEREC, ce ar putea deveni BEREC. Este vorba de o autoritate de reglementare care se, se ocupă de armonizarea regulamentelor la nivel european dintr-o perspectivă uh, uh, foarte mănunțită și bazată pe experiență, comisia ar trebui să fie mai cumpătată și să-i permită, să permită BEREC să evolueze și să aibă din ce în ce mai multe competențe. Sper să mă ierte prietenii de la comisie, dar consider că acest exercițiu uh, ne, ne duce prea mult în burta regulamentelor detaliate în Europa, ceea ce dăunează investițiilor, nu din potriva. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, doamna Margaret Brandl. For inviting. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat din partea Digital Europe pentru a participa la această audieră. Aș dori să încep spunând câteva cuvinte despre Digital Europe, care este o asociație. Reprezentăm, de fapt, vocea industriei digitale. Reprezentăm 57 de corporații, 46 de asociații comerciale naționale, mai mult de 10.000 de societăți active în domeniul tehnologiei comunicațiilor și informațiilor. Este vorba de uh, furnizarea de servicii, de echipamente de telecomunicații și alte, alți producători de echipamente de uh, rețea și de comunicații. În general, în momentul în care am citit și am analizat propunerea Comisiei Europene, la începutul acestui an, am uh, fost puțin surprinși că după discuțiile detaliate pe marginea cadrului legislativ în anul 2009, care în cele din urmă fusese pus în aplicare în mai multe state membre, ni se pune în față o nouă propunere leg- legislativă. S-a spus deja că este vorba de un regulament și alegerea regulamentului din nou ne-a surprins puțin am uh, considerat atunci când am analizat în detaliu dispozițiile că obiectivul este unul cu care suntem de acord. Este vorba de scopul creării unei piețe digitale mm, pentru telecomunicații și salutăm o asemenea inițiativă. Putem, înțelegem că putem discuta revizuirea regulilor existente deja, dar în general am considerat că uh, ne-am că este vorba de propuneri uh, foarte stufoase, așteptându-ne de fapt la o dereglementare. Și nu considerăm că propunerile acestea stufoase ne vor ajuta în atingerea acestui obiectiv. Asociația noastră care reprezintă industria producătorilor și furnizorilor de servicii, dorește să spună că trebuie să facem tot ceea ce stă în puterile noastre pentru a consolida investițiile și cred că orice revizuire a cadrului actual trebuie să țină seama de acest obiectiv și trebuie să treacă un, un test referitor la respectarea acestui uh, obiectiv. Nu trebuie să uităm niciodată acest scop și dorim să cerem uh, ca și Parlamentul European să nu uite de acest lucru în momentul în care va analiza acest pachet. În general, uh, principalele noastre uh, îngrijorări se leagă de puncte care nu țin de competențele directe ale Comisiei IMCO, armonizarea spectrului radio, uh, consecvența alocării frecvențelor din spectru radio și Uh, regulile care guvernează rețelele locale, de exemplu, acestea sunt punctele care ne interesează pe noi și din acest punct de vedere cred că propunerea de regulament aduce unele beneficii. De asemenea, în uh, analiza noastră am, dis- am discutat și despre produsele care oferă un acces uh, virtual și calitatea serviciilor în general și din acest punct de vedere avem câteva întrebări la care așteptăm un, unele răspunsuri. Am analizat de asemenea și dispozițiile referitoare la internetul deschis și neutralitatea internetului. Și din acest punct de vedere avem mai multe întrebări. În general, suntem de acord cu orice măsură care garantează un internet deschis și care ne oferă o certitudine juridică sporită în momentul în care discutăm despre neutralitatea internetului și despre modurile de gestionare Uh, rezonabile ale uh, traficului pe internet și o remarcă generală toate aceste măsuri, toate aceste propuneri ar trebui să aibă ca obiectiv scopul uh, inițial și anume investițiile și orice măsură care nu poate fi testată în comparație cu acest obiectiv și nu poate fi cuantificată în raport cu acest obiectiv nu are ce căuta în acest pachet. În general, din punctul de vedere al producătorilor, suntem de acord cu scopurile și cu obiectivele uh, propunerii. Foarte multe puncte trebuie discutate în detaliu, dar apelul nostru principal se referă la simplificarea propunerii și la concentrarea asupra celor mai importante elemente ale sale. Vă mulțumesc! Grazie. Passiamo alla discussione. Vă mulțumesc. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri și în primul rând voi da cuvântul raportorilor din umbră, urmați apoi de uh, ceilalți colegi care doresc să intervină. Nu îl văd pe colegul nostru Bastos, Atunci vom începe cu socialiste. Doamna Vernio. Eh, da, mulțumesc, eh, domnule președinte. Eh, eram pregătită să iau cuvântul la sfârșit, dar nu e nicio problemă. Mulțumesc celor care au luat uh, cuvântul. Presupun că vor exista întrebări după aceea. Uh, pe această temă, Comisia a, a plecat uh, de la o idee corectă, însă nu cred că aduce răspunsurile corecte, mai ales atunci când este vorba de tarifele de roaming, de pildă. Cineva a vorbit de contractele de șase luni. Da, Cred că trebuie să avem în vedere o astfel de uh, soluție, dar cred că trebuie să lăsăm această posibilitate de a opta între șase luni și uh, unu sau doi ani. Lucrurile diferă de la o țară la alta. Uh, am vorbit adineori de o armoniz armonizare uh, maximă. Uh, dar nu sunt sigură că trebuie să tindem către armonizare maximă la acest dosar, pentru că trebuie să lăsăm o serie de flexibilitate statelor. Pentru belgieni, probabil, șase luni uh, e o durată de contract acceptabilă. Uh, în Franța, francezii preferă să uh, aibă un contract de 2 ani pentru că beneficiază de prețuri preferențiale pentru achiziționarea uh, unui telefon uh, și așa mai departe. Cred că miza strategică, economică și strategică este cantonată la nivelul uh, investițiilor și aici trebuie să deplângem uh, reducerea creditelor de stat. Trebuie să vedem și probabil că asta ar trebui să fie uh, o întrebare pentru a doua sesiune. Cum putem să găsim un echilibru? Pentru că în acest uh, pachet există pachetul consumator și noi trebuie să Uh, apărăm drepturile consumatorilor și să mergem către o armonizare foarte mare, însă trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim de investiții și creștere, cum putem să ajungem la un echilibru în acest dosar. Pentru că nu trebuie din nou să avem uh, investiții uh, reduse sau distribuite prost care să ducă la o creștere a facturii teritoriale și sociale. Apoi, în ceea ce privește obligațiile de transparență, blocarea serviciilor, o să revenim la aceste chestiuni ulterior. Grazie Bernadette, colega Kreuzmann. mulțumesc Bernadette, are cuvântul domnul Kreuzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să uh, ne gândim cum vom reuși să împăcăm pe de o parte un regim care protejează foarte mult uh, consumatorii când vine vorba, de exemplu, de perioada de reziliere a unui contract pe parcurs de un an și, pe de altă parte, cum putem să lăsăm societățile, să permitem societăților să investească Tocmai începem cu un nou uh, regim de reglementare, chiar dacă investițiile, programele de investiții nu au fost încheiate. Cerem um, operatorilor să ne furnizeze un internet tot mai rapid și dacă este să ne gândim la Asia, știm foarte bine că internetul este foarte rapid acolo, noi am cam rămas în urmă. Este evident, drept urmare, că avem nevoie de investiții. Pe de altă parte, însă, nu le, nu le, nu le permitem să ajungă la o siguranță a planificării prin asemenea contracte pe termen scurt și acesta este echilibru pe care trebuie să-l uh, găsim. Și cred că, într-adevăr, o, o chipzuință aici are prioritate în fața vitezei și toate cele afirmate de domnul Marker se bucură de sprijinul nostru. Trebuie să încercăm să găsim o modalitate. Nu are rost să ne repezim acum uh, înainte, pentru că probabil oricum statele membre vor uh, frâna acest proces. Drept urmare, trebuie să ne gândim ce mai putem realiza în acest mandat legislativ. Din punctul de vedere al contractelor, Știu că există anumite probleme cu perioada în care poți să reziliezi un contract, dar haide să nu ne facem nicio iluzie pe piața unică europeană. Cine va fi cel care va plăti pentru toate aceste, de exemplu, aceste măsuri? Dacă nu mai avem tarife speciale de roaming, societățile respective care oferă serviciile de roaming uh, vor trebui să-și acopere cumva costurile care uh, apar în urma folosirii rețelelor din alte state. Deci haideți să ne gândim la ce este posibil, la ce este posibil să realizăm cât mai repede și să lăsăm deoparte lucrurile care sunt uh, imposibile. Condițiile cadru pe care le creăm noi trebuie să fie într-o asemenea formă încât să permită ceea ce ne dorim cu toții. Investiții în infrastructură, astfel încât să avem posibilitatea peste tot și la câmpie și la munte să avem un acces rapid la internet. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Engström, are cuvântul, vă rog. Pentru mine, neutralitatea internetului este aspectul cel mai important al acestui regulament. De ce spun acest lucru? Cred că pe termen lung, singura posibilitate prin care consumatorii vor avea oferte bune, inovatoare, este dacă va exista o concurență reală. Competit, concurența este necesară la nivelul serviciilor. Aici avem nevoie de cât mai mulți furnizori de servicii. Din acest punct de vedere, cred că se reflectă prea mult interesul uh, furnizorilor de servicii și se ignoră puțin interesele consumatorilor. În ultimele săptămâni am discutat cu reprezentanți de intereselor din partea multor societăți de telecomunicații și toți mi-au spus, de fapt, mai mult sau mai puțin același lucru. Cu toții așteaptă serviciile uh, speciale pentru fiecare persoană și toată lumea îmi spune că internetul nu este suficient de bun pentru a urmări uh, uh, de exemplu, videoclipuri sau emisiuni televizate și că este nevoie de servicii, de o infrastructură specială pentru a da aceste servicii. Un asemenea re- reprezentant a, a insistat foarte mult asupra acestui punct, dar eu știu acolo unde intru eu pe internet, nu am nicio problemă cu urmărirea videoclipurilor. Deci, în lumea mea, internetul uh, funcționează foarte bine când vine vorba de urmărirea unor videoclipuri. Dar s-a încercat uh, stabilirea acestei diferențe între calitatea uh, imaginilor și așa mai departe. Deci, cred că societățile de telecomunicații își doresc aceste servicii speciale, tocmai pentru că, în acest caz, ar putea să stabilească termenii proprii. Pentru că atunci ar putea intra alți operatori pe piața europeană care ar urma să plătească o taxă pentru folosirea infrastructurii respective. Deci, uh, Um, am fost. Uh, mi s-a părut interesantă intervenția domnului Mic, care reprezintă Deutsche Telekom și Orange, uh, două dintre, două dintre companiile, parțial cel puțin, uh, în proprietatea statului, care au poziție aproape de monopol în statele respective. Când discutăm despre ofertele inovatoare care urmează să fie oferite de societățile de telecomunicații, eu consider că toate, tot mediul de afaceri din Europa are acces la internet în aceiași termeni și termeni care pot să fie, pot să fie prevăzuți. Ce își dorește Deutsche Telekom și alte societăți este puțin altceva își doresc stabilirea propriilor termeni pentru oferirea unor servicii specializate. Deci aici, aici avem uh, interesele, cel puțin pe termen scurt, a industriei de, tele, de telecomunicații, care se află într-o în contrast uh, complet cu interesele bunei funcționări a pieței unice și, drept urmare, cu interesele consumatorilor. La fel, Domnul Mac a menționat faptul că industria de telecomunicații este reglementată puternic și că alte, uh, alți furnizori de servicii nu sunt reglementați uh, la fel de bine. Da, exact așa ar trebui să, să stea lucrurile. Deci există aici o intenție. Dacă Deutsche Telecom, de exemplu, în momentul în care oferă un serviciu, uh, li se ar permite uh, accesul la propriul uh, serviciu, la internetul de, cu internet cu mare viteză altor, uh, altor operatori, altor furnizori de servicii, mm, situația ar fi ar fi alta. Tocmai de aceea sunt de acord cu remarcile generale al raportorului, domnului Harbour. Mă miră și pe mine faptul că un pachet atât de mare este prezentat de comisie în acest moment, la sfârșitul mandatului legislativ, însă lăsând deoparte acest lucru. Salut cele spuse de comisia vis-a-vis -vis de neutralitatea internetului, dar există problema uh, acestei găuri imense în, uh, în pachet care va, este vorba de serviciile specializate, care permite uh, operatorilor să favorizeze uh, celor care plătesc uh, mai mult pentru serviciile respective, lucru care va fi în detrimentul întregului mediu de afaceri în Europa, cu excepția, desigur, societăților care oferă serviciile respective. Drept urmare, cred că serviciile specializate merită o atenție deosebită din partea noastră, tocmai pentru a ne asigura că ele nu vor uh, denatura uh, foarte mult piața unică din punctul de vedere al funcționării internetului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna, doamna Styler are cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc vorbitorilor și raportorilor din umbră. Cred că uneori în cadrul acestei dezbateri am impresia că nu avem o piață unică a telecomunicațiilor. Tocmai de aceea discutăm această propunere. Eu credeam că ideea unei piețe unice este tocmai să nu ai 28 de regimuri diferite, ci un singur set de reguli. Până acum am auzit doar aspecte negative și acest lucru mă îngrijorează. Din punctul de vedere al tarifelor de roaming, aș fi preferat uh, comisia, uh, propunerea comisiei. Înțeleg că există totuși o divergență de opinii. Domnul Mix s-a referit la un punct foarte important, datele, și acest punct este uh, foarte important pentru cei care doresc să acceseze Uh, să acceseze date în, uh, în străinătate. Știm foarte bine ce s-a întâmplat aici în Parlamentul European ieri când a căzut serviciul de acces wireless la internet. Aș dori să întreb pe domnul Mic de la, de la EE ce consideră, care consideră consumatorile că, consumatorii că sunt necesitățile lor când vine vorba de consumul de date. Cred că pentru anumite elemente avem nevoie de, cad- de cadre de reglementare, totuși. Apoi, din punctul de vedere al uh, investițiilor, pe mine mă interesează foarte mult aspectul concurențial. Eu cred că sectorul uh, în care sunteți uh, dumneavoastră activ trebuie să uh, investească pentru a rămâne competitiv și investițiile trebuie făcute ținând seama de necesitățile consumatorilor și de dorințele dumneavoastră legate de viitor. Deci aș dori să aud mai multe lucruri despre transferul de date și apoi de ce considerați uh, că nu s-au făcut suficiente investiții. Apoi, din punctul de vedere al neutralității internetului, un element foarte important. Cred că puțin oameni înțeleg importanța neutralității internetului, deci este foarte important să o reglementăm în mod adecvat. Și, în fine, contractele sunt foarte importante pentru consumatori. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii europeni se bucură de condiții corecte și cred că din acest punct de vedere mai avem o cale lungă de parcurs până când uh, vom oferi consumatorilor cadrul potrivit pentru a se putea uh, bucura de contractele pe care le-au uh, încheiat. Știm foarte bine uh, termenii și condițiile tipărite întotdeauna cu litere mici, care până la urmă se dovedesc a fi problematice în momentul în care închei un contract. Vă mulțumesc, domnule președinte, și succes în continuare. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Harbour. Mulțumesc că am ascultat cu interes ceea ce au spus colegii și vreau să preiau câteva aspecte și să le aprofundez, mai ales ă, câteva chestiuni de ă, detalii. S-a vorbit, vorbit despre beneficiile, avantajele pentru consumator. Nu uh, uh, argumentez acest lucru, ci voi uh, uh, accentua ceea ce a spus uh, Kip Mac, că serviciile au uh, evoluat foarte mult, uh, telecomul a devenit mult mai competitiv și prețurile au scăzut, nu trebuie să subestimăm acest lucru, însă mai rămân încă multe de făcut. În 2009 această comisie a introdus plafoanele Uh, în contract și posibilitatea de trecere de la un operator la altul. Propunerile făcute nu schimbă foarte mult uh, propunerea uh, actuală. Cei care își schimbă operatorul uh, Uh, pot să beneficieze de portabilitatea numărului și numărul nou să fie activat în rețeaua nouă în decurs de o zi lucrătoare. Uh, o serie de reguli însă uh, sunt deja caduce și vreau să răspund la ceea ce a spus domnul Houghton. Dacă este potrivit să impunem uh, Uh, metodologia, propunerea mea a fost să delegăm acest aspect uh, autorității BEREC. Sunt uh, mulțumit să las BEREC să vină cu un set de propuneri. Și m-am întors la ceea ce este micro management de către comisie. Uh, chiar și elemente de transferare a adresei de internet în momentul în care uh, schimb furnizorii de uh, servicii de internet. De aceea trebuie să avem un model descentralizat. Apoi, în ceea ce privește contractul de șase luni, am încercat să introducem noi condiții Uh, pentru a da posibilitatea uh, abonaților să renunțe, să iasă dintr-un contract uh, mai devreme dacă condițiile contractului se schimbă foarte mult. Există de asemenea dispoziții în care consumatorii trebuie să cunoască condițiile în care reziliază un contract, rambursarea fondurilor și așa mai departe. După șase uh, luni poți oricum să reziliezi un uh, contract. Însă uh, nu asta a spus domnul Houghton. Există niște garanții de bază, însă singura grijă pe care o am este că există o serie de operatori care percep uh, o sumă care trebuie plătită uh, atunci când vrei să reziliezi contractul. Și nu numai, nu-ți cer numai să uh, uh, predai telefonul pe care l-ai primit în acel contract. Doamna Tun, îmi cer scuze că am întârziat puțin. Am vorbit despre propunerea doamnei del Castilia. Eh, evoluția eh, taxelor de roaming. În plus, față de asta, trebuie să creăm condiții de egalitate pentru operatorii de telecom, mai ales sumele care se plătesc eh, pentru rezilierea uh, contractelor de telefonie mobilă în toată Europa. Și susțin foarte mult acest lucru. Mulțumesc. Trecem acum la cea de-a doua parte a audierii. Dar, totuși, în primul rând, o să întreb pe Uh, experți dacă au intenția să răspundă la întrebările care le-au fost uh, adresate. Uh, fiecare are două minute maximum să facă acest lucru și am să dau cuvântul în ordinea în care s-au adresat comisiei. În primul rând, domnul Houghton, desigur, dacă nu aveți niciun răspuns de dat, nu trebuie să uh, interveniți. Vă rog. Domnul Houghton. Mulțumesc. Aș vrea să reiau câteva puncte. Uh, ce spun oamenii despre date? Este probabil aspectul cel mai uh, complet în achizițiile oamenilor. s-a schimbat uh, modul în care oamenii folosesc uh, transferul de date și ce înțeleg. Deci, fiind un element uh, nou, ei recurg tot mai mult la transferul de dată. Nu știu dacă așteptările însă sunt pe măsura realităților și v-am spus că uh, au fost niște costuri uh, suplimentare de 6 miliarde pentru că oamenii și-au uh, subestimat costurile utilizării transferului de dată. Apoi, ce trebuie să fie în regulament și ce nu trebuie să figureze în regulament. Înțeleg ceea ce ați spus. Uh, bere are un rol important, o serie de chestiuni legate de cum se calculează viteza medie și așa mai departe. Apoi, uh, această problemă a schimbării operatorului pentru a obține niște câștiguri, motivația fiind uh, câștigul. Am spus că trebuie să ne concentrăm asupra coerenței, consecvenței și cel care are de câștigat uh, să conducă acest proces și să primească stimulentele necesare. Uh, am înțeles, uh, Berec într-adevăr are un rol important de jucat. Vă mulțumesc. Keep Mac, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu fiu caracterizat ca un lobbyist, însă respectând esența celor spuse de dumneavoastră, nu am vorbit despre neutralitatea netului, ci am vorbit despre reglementare și uh, reglementarea uh, între uh, operatorii uh, telecom și jucătorii principali. Nu promovezi ideea că cei mai buni operatori trebuie să fie reglementați acum, pentru că există o serie de probleme aferente acestui proces. Însă cred că autoritățile de reglementare, Comisia, BEREC, la nivel național, trebuie să țină cont de stadiul uh, uh, concurenței uh, între noi veniți pe piață și vechii operatori și activitatea generală a acestor operatori. Vă amintiți, am spus că eu consider că decizia trebuie luată ținând cont de concurență și de o reglementare judicioasă. Nu vorbesc de eliminarea tuturor dispozițiilor. Asta ar fi ridicol și de autoservire. Nu, nu despre asta vorbesc. O alte, alte probleme au fost ridicate, transferul de date crește foarte mult, trebuie să investim în infrastructură pentru a face față acestui transfer de date ar fi bine dacă condițiile de investiții ar fi mai favorabile decât sunt acum. Sigur, sigur uh, s-a pus întrebarea de ce sunt atât de puține uh, investiții. Răspunsul este complicat. Nu este un răspuns uh, simplu de tipul nu avem o piață unică. Sigur, este o parte din răspuns. Și acum aș vrea să mă întorc la întrebarea lui Malcolm în legătură cu termenii contractuali cred că ceea ce am vrut să spun este că există întreprinderi în Europa și poate Deutsche Telecom este un exemplu, care s-au pregătit să ă, transfere ă, contractele pe o perioadă, ă, într-o perioadă mai lungă decât o, o zi. Instituțiile europene trebuie să insiste ca Deutsche Telecom să investească foarte mult pentru a reduce acest uh, timp la o zi. Însă există și un termen de prescriere care este prea strâns și asta este uh, în uh, detrimentul consumatorului și trebuie să ne preocupe acest lucru. Nu trebuie să îi se oprească uh, serviciile. Uh, doamna Brandel, mulțumesc. Vreau să mă întorc la un, uh, o observație care a fost făcută și anume că toți cei interesați trebuie să poată și să aibă posibilitatea să inoveze pe internet. Dar trebuie să știm că internetul nu există așa pur și simplu, ci trebuie să se investească în internet pe măsura consumului. Trebuie să ne asigurăm că acele companii care investesc uh, își fac un uh, model de afaceri și consideră că proiectul respectiv are și rentabilitate. Sigur, uh, am încheiat această secțiune, protecția consumatorilor și acum trecem la a doua sesiune. A venit și doamna Bastos, care ea o să-i dau cuvântul după ce vor lua cuvântul oaspeții noștri noștri și abordăm uh, uh, tema inovării, uh, accesul la internet și drepturile consumatorilor, neutralitatea netului. Primul vorbitor în această a doua parte Dau uh, rapid uh, cuvântul doamnei Nadia Trăinar, uh, care între timp a ajuns și o rog și pe ea să respecte intervalul de 10 minute, după care Jen Sherrick Jefferson va lua cuvântul. Doamna Trainar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a reprezenta Bere pentru a vă împărtăși din uh, experiența noastră cu uh, decidenți. Sunt de la autoritatea de reglementare franceză, dar pentru că reprezint berecul astăzi o să vorbesc în limba engleză. Îmi cer scuze pentru omologii mei francezi Experiența noastră în ceea ce privește neutralitatea netului, BEREC uh, din 2009 a lucrat intens la acest uh, subiect. Uh, am un diapozitiv. Sper că nu o să fiu expertul care plictisește astăzi. Am numai patru diapozitive. Prima provocare pentru BEREC a fost să ducă la o mai bună înțelegere a ceea ce se întâmplă pe rețele pentru a calma dezbaterile și o mai bună înțelegere a lumii internetului și lumii telecomunicațiilor. Asta a fost primul lucru pe care a trebuit să-l facem și să înțelegem de ce este important pentru grupurile interesate, de ce neutralitatea internetului este atât de importantă. Deci, o gamă largă de practici eh, astăzi ar putea să existe sau există. Unele dintre ele sunt necesare pentru ca rețelele să funcționeze, altele, uh, uh, conform analizelor economice, uh, ar putea să fie o problemă pentru inovare pe termen lung, în mod deosebit. Deci, deși evaluarea noastră a situației, anchetele de management al traficului au arătat că situația nu părea să fie disperată sau nu părea să se înrăutățească. Riscul este important dacă există o înrăutățire, o degradare a situației. Acesta a fost un prim pas. Al doilea pas a fost să înțelegem, printre toate aceste practici, care ar trebui să fie principiile pe care piața ar trebui să încerce să le urmeze. Și în felul acesta am uh, propus o serie de principii pentru uh, a evalua caracterul rațional uh, al gestionării traficului. Gestionarea traficului și toate restricțiile contractuale aferente, toate diferențierile în tratamentul traficului sunt foarte diverse, nu sunt neapărat dăunătoare, însă trebuie să existe niște concepte comune pentru a, ne, a le analiza. Și aici am subliniat o serie dintre aceste criterii pentru că, după părerea noastră, unele dintre acestea ar fi de ajutor pentru a îmbunătăți textul propus de comisie. Și o să mă întorc mai târziu la asta, controlul utilizatorului final, de pildă. După ce am spus că sunt principii bune de urmat uh, uh, de către piață, am întrebat ce poate să facă autoritatea de reglementare și asta în domeniul pe care l-am avut cadrul până acum uh, pe care l-am avut, directiva din 2009. În primul rând, prima modalitate de a promova și proteja neutralitatea netului este să facem să funcționeze forțele pieței, să existe piață competitivă, transparență, uh, eficiență. Astea au fost primele linii directoare ale BEREC și aveți dreptate să spuneți că exista o serie de dispoziții uh, din acest cadru care nu au fost uh, aplicate cu succes. De asemenea, recunoaștem că acest lucru nu este suficient. Chiar și cu o piață care funcționează bine, am putea să avem uh, Uh, probleme pe termen lung cu neutralitatea netului. Deci trebuie să facem să avem o abordare de monitorizare proactivă, calitatea serviciului și cum evoluează situația pe piață. Și al treilea lucru este să spunem că putem să acționăm dacă este necesar. Pentru că dacă nu interzicem o serie de practici de la bun început. Uh, cetățenii nu au nicio încredere că dacă uh, situația devine o problemă, avem instrumentele cu care să putem uh, interveni pentru rezolvarea litigiilor sau asigurarea unei calități minime. Așadar, Asta am făcut cu pachetul existent. Acum, despre acest nou regulament, uh, iată un diapozitiv uh, nostim uh, și asta vine în contextul unei dezbateri foarte vii anul trecut, propunerea neutralității netului, care uneori este contradictorie, pentru că nu se dorește intervenția publică pe internet, însă uneori cer această intervenție pentru a proteja internetul, mai ales uh, de operatori. Operatorii au propriile lor povești pe care le vom auzi din nou astăzi în legătură cu creșterea, intensificarea uh, traficului, dar nu și o creștere a uh, veniturilor pe măsura creșterii acestui trafic. În acest context, alternativa reglement regulamentului uh, este de analizat, contextul este altul decât cel anterior. Uh, erau uh, legi sau recomandări care nu aveau caracter obligatoriu. Dar dacă acum avem de-a face cu un regulament, trebuie să fim foarte atenți cum îl redactăm, pentru că este vorba de un mediu care se schimbă rapid. Bere consideră că prima propunere a Comisiei în acest uh, context ajunge la un echilibru. Uh, mi-e rușine aproape să spun acest lucru, pentru că știți, uh, Bere care multe rezerve în legătură cu acest text și s-ar putea să fie una dintre singurele uh, teme care ne mulțumesc în interacțiunea cu Comisia și Desigur că am o serie de lucruri pe care le voi spune, nu o să vă dezamăgesc. Deci două diapozitive cu chestiunile principale pe care le voi uh, accentua. În primul rând, definirea internet, accesului la internet și a serviciului specializat sunt multe discuții pe marginea acestor definiții, discuții fără uh, sfârșit, însă va trebui să hotărâm să nu avem o definiție uh, prea limitată uh, a serviciului de uh, acces la internet. În același timp, uh, serviciile specializate ar putea fi definite uh, Uh, mai amănunțit, mai ales pentru că ne ajută să evaluăm coexistența serviciilor specializate și uh, serviciul accesului la internet. Dacă e vorba de o aplicare uh, specifică și ne ajută să evaluăm dacă Uh, serviciul de acces la internet se uh, degradează. Cred că trebuie să avem concepte călăuzitoare pentru a vedea ce se întâmplă cu serviciul uh, accesului la internet, cum funcționează sistemul, dacă este accesibil din punct de vedere al prețului, uh, Uh, nu știm cum vor fi serviciile uh, de mâine, unele le cunoaștem, television over IP, vor fi tot felul de uh, interacțiuni în cadrul serviciului de acces la internet, deci trebuie să existe oarecare flexibilitate pentru a putea permite definiții ulterioare. O a doua temă se referă la regulile care trebuie să uh, guverneze uh, serviciul de acces la internet. O serie de criterii pe care le-am menționat sunt importante și au fost uh, reluate. Un lucru important pe care vreau să îl spun există că există modalități de uh, evaluare a practicilor pentru a vedea dacă acestea sunt pertinente. Ele nu trebuie să se limiteze doar la aplicarea uh, practică, blocarea traficului. Nu o să spun că este problemă uh, a trecutului, pentru că mai avem încă probleme pe anumite piețe. Însă poate că în viitor vor exista uh, plafoane diferențiate de transfer de date, uh, o serie de condiții care uh, sunt în contract. Pentru utilizator nu are importanță, pentru că el trebuie să primească ceea ce este în contract. Deci este important să avem o abordare largă a acestei probleme. Apoi, gestionarea rezonabilă a traficului. Obiectivul este cel care pune probleme. Dacă acesta este relevant și există o listă în propunerea comisiei această listă nu a fost aprobată de BEREC, însă ar putea să fie o idee bună să existe astfel de liste. Lista însă trebuie să fie îmbunătățită pentru că sunt o serie de concepte care nu sunt clare în această listă. Și această listă probabil că nu trebuie să fie exhaustivă pentru că nu putem să știm care ar putea să fie nevoile traficului rezonabil uh, Uh, astăzi, uh, trebuie să există o, o marjă pentru autoritățile de reglementare, pentru BEREC, pentru a face uh, față unor revoluții rapide. Mă întorc la această noțiune de libertate a utilizatorului, a beneficiarului. Acești beneficiari trebuie să primească ce au un contract, deci în calitate de autorități de reglementare înțelegem că cetățenii, consumatorii doresc să aibă o protecție uh, puternică în această privință. E bine că avem aceste principii, trebuie să existe niște principii cuprinzătoare toate tipurile de trafic, utilizarea terminalelor, de genul acesta, însă în același timp este important ca textul să țină cont că accesul la conținut nu depinde numai de operatori. Deci, neutralitatea internetului se referă la ceea ce fac operatorii pe rețea și este un aspect esențial al utilizării internetului. Dar competența autorităților de reglementare, uh, controlul uh, făcut de furnizorul de servicii uh, uh, internet sunt importante. Dacă vrei să accesezi un conținut de anumită calitate, trebuie să ai o interpretare rezonabilă a acestei calități. Asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm o calitate necorespunzătoare, ci să găsim o modalitate uh, de a arăta că interpretarea acestui drept trebuie să fie una rezonabilă. În ceea ce este beneficiarul, lucrurile sunt, ă, stau cam la fel. Acolo unde noi avem competențe, trebuie să putem ă, ă, controla și să participăm la îmbunătățirea transparenței, să facem evaluări ale calității comparabile pentru că cadrele naționale uh, nu au competențe de pline și asta e o chestiune de discutat. Apoi mai sunt alte chestiuni, cum ar fi diversitatea culturală. Nu toți uh, operatorii sunt uh, echipați intelectual pentru a putea discuta astfel de chestiuni. Noi considerăm că abordarea europeană este cu adevărat importantă. Vom avea nevoie unii de alții pentru a evalua situații care sunt complexe. În același timp, trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu devine un obstacol și nu îl împiedică pe Uh, autoritatea de reglementare să acționeze rapid cu instrumentul pe care îl consideră necesar atunci când există o problemă. Pentru că internetul, știți, este foarte rapid și noi trebuie să ne adaptăm și să fim autorități de reglementare care acționează rapid. Dar asta este o provocare. Atât. Grație la parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, Domnul Jepson, vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție, fiindcă nu putem să prelungim uh, întâlnirea noastră. Mulțumesc pentru invitația adresată. Noi suntem uh, o organizație a societății civile, un uh, ONG care Încer- noi încercăm să menținem uh, internetul uh, gratuit uh, și uh, inovator. Acest subiect uh, este foarte important pentru noi. Este vorba de protecția consumatorilor și promovarea pieței unice european, europene. Garantarea neutralității internetului joacă un rol important în ceea ce privește aceste două subiecte. E vorba de principiul că toate comunica- comunicațiile electronice trebuie să fie tratate în mod egal, indiferent de sursă sau de destinație. Deci noi propunem uh, modificarea legislației în acest domeniu. Acest text este un punct de plecare foarte bun, chiar dacă las, are unele lacune ce trebuie soluționate. De ce este neutralitatea internetului atât de importantă? Și vreau să citez uh, ce spune Berec. Internetul și-a adus o mare contribuție creșterii economice și inovării în economiile noastre și a devenit parte integrantă a vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni. Caracterul deschis al internetului ca platformă explică acest succes și reprezintă o pepinieră pentru inovare, mai ales pentru conținut nou și aplicații. Caracterul deschis al internetului uh, este foarte important la nivelul uh, consumatorilor și, la, și pentru mediul de afaceri. Pentru companii mici, pentru companii nou înființate, neutralitatea internetului la nivel european înseamnă că odată ce o companie plătește pentru conexiunea de internet, primește acces imediat la întreaga piață europeană și mondială. Micii furnizori de conținut și de servicii pot uh, concura direct cu companiile mai mari și cu mai multă vechime. Într-o societate liberă înseamnă că noi controlăm care sunt serviciile și aplicațiile pe care dorim să le folosim, ce conținut accesăm, ce conținut uh, partajăm și uh, care sunt partenerii noștri pe internet. Deci acesta este unul dintre drepturile cetățenilor într-o societate democratică. Conexiunea internet este un, un portal către comunitatea internetului și nu ar trebui ca nicio entitate să restricționeze alegerile ce pot fi făcute. Unele operatori, unii operatori ar dori să schimbe acest status quo și au altă înțelegere a modului în care ar trebui să, oper, să funcționeze internetul și sigur se va mai vorbi despre asta. Ar dori să încheie contracte cu furnizorii de internet și să ofere că tratament preferențial unor uh, unui anumit tip de trafic. Dacă internetul ar lua pe calea în care fiecare ISP uh, poate hotărâ cât de repede poate să fie accesat conținutul, companiile nou înființate ar avea o, uh, companiilor nou, nou înființate le va fi mai greu fiindcă astfel situația va fi diferită în cele 28 de state europene, iar, iar cei care nu ar încheia astfel de acorduri ar fi dezavantajați. Deci mai, companiile mari de astăzi din domeniul internetului ar fi cele care ar câștiga în detrimentul companiilor noi și mici. Astea sunt două elemente care trebuie avute în vedere când ne gândim la regulamentul uh, propus de comisie. Pe de parte, putem să menținem și dezvoltăm internetul deschis care a creat toate aceste progrese și avantaje sau, sau uh, trecem la scenariul accesului preferențial uh, care reprezintă pentru aceste companii o posibilitate interesantă. Dar dacă vrem să menținem internetul pe care l-avem acum, trebuie să să ne dăm seama că e normal ca neutralitatea internetului să fie stipulată în lege în Uniunea Europeană. BEREC a, a făcut uh, foarte multă cercetare în acest domeniu și și-a dat și a observat că foarte mulți bani foarte, că au constatat practici de um, de aplicații și acces restricționat, precum și diferențe de la o țară la alta. Deci, din perspectiva pieței unice, se justifică uh, introducerea de regulamente. Comisia deja are dreptate în acțiunile sale și credem că uh, a obținut un echilibru foarte bun, iar intențiile de la care pleacă sunt foarte bune. Însă e loc de mai bine. Ar trebui să se spună foarte clar în acest document că um, eliminarea discriminării în ceea ce privește traficul trebuie să, stea la bază, să fie un principiu de bază. Comisia ia în serios aceste cazuri de discriminare și de blocare, de interzicere împotriva unor, uh, unor tipuri de trafic dar nu se vorbește despre discriminarea pozitivă pentru anumite tipuri de trafic. Este vorba despre tratament preferențial obținut contra cost. Este ca și cum uh, ai lua înaintea cuiva pe internet. Asta este o problemă ce trebuie rezolvată și dacă Parlamentul va face asta, vom avea o legislație care va menține avantajele internetului și va permite operatorilor și ISP-urilor să investească în capacități și să obțină profit. Propunerea comisiei le permite ISP-urilor să ofere pachete diferențiate clienților diverse opțiuni de acces la internet, viteze, volum de, volume de date și se face o diferență importantă între servicii specializate și servicii de accesare a internetului, iar aceasta este o abordare bună. Fiindcă e normal ca inovarea să beneficieze în continuare de un caracter deschis, așa cum se cere. Vom vedea cum se vor dezvolta în timp aceste servicii și autoritățile naționale de reglementare au un rol foarte important în monitorizarea acestei chestiuni. Indiferent cât de bine definim noi conceptual, conceptual aceste chestiuni în legislație, nevoie de monitorizarea pieței con, în mod continuu. O să mă opresc aici, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum cuvântului Andreea Renda de la Centrul pentru Studiul Politicilor Europene. Mulțumesc. Aceasta este o propunere complexă. Și o să vă spun în primul rând că mă bucur foarte mult că discutăm despre piața unică și neutralitatea internetului. Acum 6-7 ani, cred că la Bruxelles se credea că nici piața unică nici neutralitatea internetului nu vor reprezenta probleme pentru Europa. Toată lumea considera că aveam deja o piață unică pentru telecomunicații, pentru comunicații electronice și multă lume, inclusiv în Comisia Europeană la nivel, la nivel înalt, considera că neutralitatea uh, internetului uh, care era o problemă în SUA din uh, cauza unor uh, decizii, cum ar fi Madison River și așa mai departe, nu se va repeta și în Europa. Dar nu stau așa lucrurile acum, ne-am dat seama. Acum uh, discutăm despre cum putem rezolva problemele uh, referitoare la neutralitatea internetului. Vorbim despre 2016, 17, 18, gândindu-ne că trebuie să fim orientați, să privim către viitor în momentul în care pregătim propunerile. Și sunt sigur că ne dăm cu toții seama că tehnologia va arăta cu totul altfel în atunci. Gândiți-vă, acum 5 ani, multă lume nu avea un, un smartphone, iar lucrurile s-au schimbat atât de rapid. Modul în care folosim internetul astăzi este foarte diferit decât uh, și modul în care intră companiile în ecosistemul internetului, inclusiv uh, uh obstacolele față de acum 5 ani. O să încep, deci, câteva minute discutăm despre ideea reglementării, privind într-o mai, multă, mai bună perspectivă de reglementare, veți vorba despre modul în care ați justificat dumneavoastră uh, elaborarea unei, unei act normativ în acest domeniu. Trebuie să se recunoască, în primul rând, faptul că că există un eșec la nivel reglementativ sau al forțelor de piață în ceea ce privește uh, decizia de a, uh, de a reglementa. Deci, în primul rând, ca autoritățile reglementare, instituțiile europene ar trebui să recunoască faptul că, că pachetul inițial uh, de telecomunicații 2004-2004 nu a dus la o piață unică pentru telecomunicații. Nu sunt de acord cu cei, bine, la da, asta este o dezbatere foarte lungă, și care consideră că piața unică este doar o convergență de abordări argumentative. Nu asta prevede tratatul. Piața unică înseamnă rezultate, înseamnă, înseamnă comerț transfrontalier, înseamnă capacitatea, posibilitatea de a, de a cumpăra bunuri și servicii din uh, alte țări. Și piața unică înseamnă convergența prețurilor. Bine, nu pe deplin, dat fiind diferențe de, de, nivel de trai între statele membre. Deci nu poate fi doar o, o convergență a cadrelor reglementative. Și uh, speram ca în cadrul considerentelor uh, regulamentului sau în evaluarea impactului să se recunoască faptul că regulile pe care le-am avut până acum nu erau menite să conducă la o piață unică, ci să liberalizeze piețele naționale, ceea ce este cu totul altceva. Al doilea rând, mă așteptam la recunoașterea uh, a faptului că e nevoie de investiții și capacitatea a rețelelor la nivel european, ceea ce știe toată lumea. Asta nu numai pentru că avem nevoie de infrastructura telecomunicațiilor, ci pentru că toate felurile de infrastructuri, de infrastructură pe care folosim la ora de la uh, IT, uh, internet și așa mai departe, trebuie să uh, convergă până în 2017 când vor intra în vigoare aceste regulamente. Vorba de Smart Series, Smart Grids și alte Home Automation. Toate acestea vor avea nevoie de convergență. Deci avem nevoie de această infrastructură solidă, rezistentă, la înaltă capacitate și care să funcționeze tot timpul până atunci. Trebuie să ne dăm seama de asta. Bun, deci asta este un eșec de reglementare sau sau nu s-a produs uh, cum trebuie acest bun public sau ceva care uh, să aibă efecte pozitive. Infrastructura, ce trebuie să mai recunoaștem încă un lucru. Regulile pe care le avem din 2009 privind transparența, calitatea minimă a serviciilor, nu sunt ușor de aplicat în practică. Uh, antevorbitorii mei uh, v-a prezentat uh, foarte bine cât de complexă este sarcinarea autorităților naționale de reglementare, fiindcă servicii de calitate servicii de calitate au definiții diferite în funcție de utilizator și de perioadă. Același raționament trebuie aplicat propunerile făcute în ceea ce privește microgestionarea piețelor, ceea ce mă face să să nu cred că lucrurile se îmbunătățesc și că sărim din, uh, uh, din lac în puț. Nu se poate cere neutralitatea internetului încă din 93, mă refer aici la, aici la ideea că, uh, că pe internet poți să fii oricine vrei. internetul a fost locul anarhiei unde, unde fiecare face ce dorește și unde nimeni nu are control asupra ce faci, ce, ce faci pe internet. Nu mai putem să spunem acest lucru în, acum în epoca NSA-ului, Autoritatea de Securitate Națională, Agenția de Autoritate Națională, în care în care în care se, și printr-o hotărâre viitoare s-ar putea ca isp să li se ceară să, să închidă site-uri care um, care încalcă drepturile de autor și au bunuri piratate. Deci asta schimbă relația noastră cu internetul. Fiindcă cerem instituțiilor publice să controleze internetul. Rezultatul paradoxal uh, pe care îl constată această propunere și care trebuie evitat este că în numele neutralității internetului cerem uh, o, un, un control, o patrulare a internetului, ceea ce nu este normal, fiindcă nu, de, nu asta înseamnă neutralitatea internetului. Deci pentru a, a avea un internet pentru a fi liber și a nu fi o victimele discriminării, suntem urmăriți zi de zi. Nu cred că putem să fim de acord cu așa ceva. Propunerea Comisiei are o calitate, este vorba despre modul în care Parlamentul European uh, uh, și modul în care se ocupa Parlamentul European de acest uh, dosar este o mare calitate, dar și un mare defect. Calitatea este că da, normal, avem, trebuie să avem internet uh, deschis și speci, uh, servicii specializate. Problema este aceeași. În momentul în care ai o propunere care este evidentă de la sine înțeleasă, atunci apar și problemele. Trebuie să recunoaștem că va fi foarte greu de aplicat în practică această propunere, fiindcă uh, E nevoie de o monitorizare, de o patrulare a internetului la ceea ce privește calitatea serviciilor, precum și anumite nivele de aplicare și anumite zip coduri pentru Uniunea Europeană. Și pentru că se poate așa ceva. Vorbeam cu unii reprezentanți ai industriei în această dimineață. Partea bună e că poate vom începe cu acest regulament, vom strânge date, dar nu cred că vom ajunge la uh, uh, un regulament bun sau un controlat control al internetului în scurt timp. Vreau să mă asigur că dumneavoastră înțelegeți clar că trebuie evitat, evitate trei, uh, trei probleme, să zicem. În primul rând, sau trei sindromuri. Uh, sindromul Galileo, pe care îl cunoașteți foarte bine. În ce măsură pot, putem propune o infrastructură nouă, minunată, uh, și ceri sectorului privat să contribuie la această infrastructură. În același timp îi spui sectorului privat, apropo, nu, nu, nu, e, nu e rost de servicii uh, comerciale. Uh, V-am zis ce s-a întâmplat cu Galileu acum câțiva ani, când uh, uh, s-au pierdut două treimi din sectorul privat din cauza lipsei de, de șanse. Una e să spui în SUA că există obligativitatea uh, neutralității și apoi există vacanțe acces la de internet și alta e să spui că trebuie să partajezi uh, internetul cu rivalul și să fii să de neutralitate pe internet. Al doilea sindrom este sindromul trabant. Una e să ai o piață unică și acces uh, la internet deschis, un internet deschis, și alta e dacă acest internet va fi absolut gol. Dacă este deschis și nu există nicio posibilitate de a face nicio diferență, asta ne reduce posibilitățile pe care le avem pe internet și rezultatul nu e bun. Rezultatul e ca și cum avem o piață unică goală. Nu vrem o piață uh, pustie, ci una bună. Și, și apoi încă un uh, încă un sindrom. Uh, sindromul um, uh, cheile și să de telegraf. Dacă ne gândim la uh, perspectiva utilizatorului final și la ce a spus Guillermo, uh, eu cred că utilizatorii finali vor avea un internet deschis în momentul în care, în lanțul valoric, operatorii care au posibilitatea de a afecta des, caracterul deschis sau filtrarea conținutului uh, se vor comporta în mod nediscriminatoriu și vor stabili priorități și o o încetinire a traficului în uh, măsura în care se îmbunătățește experiența consumatorului. De asta este vorba doar despre aplicare a regulilor de concurență și cred că aici e, e loc de discuție despre cum se pot uh, aplica aceste reguli în, în întregul lanț valoric al concurenței. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum... Uh, are cuvântul domnul Beltra la Biroul de Consumatorilor Europeni. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați uh, invitat BEUC la această discuție. Reprezentăm interesele consumatorilor și, suntem, și reprezentăm interesele a mai mult de 40 de organizații de protecție a consumatorilor naționale. Este o provocare pentru mine să iau ultimul cuvântul, pentru că uh, iau cuvântul după domnul Renda și niciodată nu este ușor. Dar multe lucruri pe care uh, le veți auzi deja au fost uh, amintite, deci vă rog să aveți puțină răbdare. Beuc a susținut dintotdeauna că pachetul 2009 nu a fost suficient de cuprinzător. Nu existau uh, suficientă clauze de salvgardare. Suntem unii dintre puținii care din 2009 a susținut că nu s-a făcut uh, suficient și istoria ne-a dat dreptate. Deci ne bucură faptul că Comisia Europeană ne-a ascultat în cele din urmă și a venit cu o propunere legislativă din acest punct de vedere. Și în plus a ascultat și opinia Parlamentului European, pentru că Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții prin care cerea soluționarea uh, legislativă acestei probleme. După cum s-a spus, problemele rezidă întotdeauna în detaliu. Acest lucru este adevărat, însă haideți să mă refer la uh, unele mituri pe care le-am auzit. În primul rând, am fost întrebat de mai multe ori de ce cerem reglementarea internetului. Ei bine, nu se întâmplă acest lucru, ci discutăm despre uh, lipsa de reglementare a internetului. Ce trebuie reglementat este accesul la internet, internetul urmând să rămână uh, neutru și deschis. Un al doilea mit pe care îl auzim este că avem o soluție, că căutăm o problemă, de fapt. Ei bine, nu e adevărat. Există o problemă și mă bucură faptul că foarte mulți membri ai Parlamentului European sunt de acord cu acest lucru. Cifrele ne arată că în 2012 unul din trei consumatori de telefonie mobilă nu au putut să folosească protocolele voice over uh, internet pe telefoanele lor uh, celulare. În plus, Există discriminare vis-a-vis -vis de foarte mulți consumatori datorită tendinței furnizorilor de servicii de internet de a se concentra pe servicii specializate. Deci există o tendință pe piață de a merge tot mai mult înspre o discriminare tehnică sau comercială, indiferent că este vorba de discriminare pozitivă sau negativă. Nu considerăm că aceste probleme vor fi rezolvate de piață în sine, deci avem nevoie de noi reguli discriminarea legată de accesul la internet, indiferent de natură, tehnică, comercială sau așa mai departe, reduc uh, alegerile de care se bucură consumatorii și împiedică inovările, pentru că nu știm care va fi uh, viitorul, nu furnizorii de servicii de internet pot decide care ideile vor fi, care idei vor fi, vor avea succes sau nu. Există un exemplu, există un exemplu de exemplu care ne arată că nu mai poți avea uh, acces la Skype sau la WhatsApp. Există și alte soluții de uh, a plăti dif- diferit în funcție de conținutul acces pe, pe internet. Și la fel cum a spus și Enț, nu înțelegem care este legătura. Ambele tipuri de discriminări uh, sunt negative și ar trebui să fie reglementate într-un mod sau altul. Și permiteți-mi să spun uh, ce înseamnă acest drept din perspectiva consumatorilor. Pentru noi, acest lucru înseamnă că consumatorul este cel care trebuie să poată decide întotdeauna ce conținut, ce servicii, ce aplicații accesează prin internet, bucurându-se de un tratament egal și acest drept trebuie să fie protejat. Pentru noi este vorba de așteptările consumatorului, de la internetul, din momentul în care a fost creat, a fost uh, a creat anumite așteptări din, din partea consumatorilor. Deci consumatorii întotdeauna s-au așteptat că orice nou produs va funcționa pe internet. Ei bine, acum acest lucru depinde de furnizorul tău de servicii de internet. Acum, în legătură cu propunerea pe care o discutăm astăzi, cred că este vorba nu de o libertate, ci de un drept. În momentul în care au, un, au semnat un contract de acces pe internet, trebuie să uh, poată folosi acest contract, poate cu excepția nelimitat, poate cu excepția limitărilor de viteză și a plafonării traficului de date, deși limitarea vitezei este un fel de plafonare a traficului de date. Apoi, derogări, poate avem nevoie de derogări uh, referitoare la gestionarea traficului, însă acestea trebuie să fie bine definite în actul normativ, de exemplu, respectarea deci- deciziilor uh, luate în uh, instanță din acest punct de vedere. Deci toate aceste prevederi trebuie să fie prevăzute foarte clar și suntem de acord cu Berec. Această abordare bazată pe o listă este una bună. Să nu uităm că consumatorii din țările de jos și din Slovenia se bucură de asemenea drepturi foarte bine protejate și uh, dacă acest regulament duce la o armonizare completă, nu am putea accepta pierderea acestor drepturi. Din punctul de vedere a serviciilor specializate, dacă acestea sunt reglementate, atunci trebuie să existe clauze care să protejeze internetul și accesul la internet. Din păcate, propunerile făcute din acest punct de vedere sunt prea vagi, par a fi prea slabe, deci ar trebui să fie consolidate mai mult. Aș dori să vă pun două întrebări în legătură cu aceste servicii specializate. Cum putem să ne asigurăm că produse uh, de mare calitate nu vor uh, influența într-un mod negativ produsele pentru consumatori. Până când această întrebare nu va fi clarificată, considerăm că articolul 19 din propunere ar trebui să fie eliminat. Un, ar, un al doilea aspect. În momentul în care aceste servicii vor deveni uh, larg uh, răspândite, operatorii vor avea un, uh, nu vor mai avea un stimul pentru a investi în internetul deschis și nu doar în aceste servicii specializate. Și în ultimul rând, voi fi foarte onest, cred că nu cred, cred că um, societățile de telecomunicații nu doresc să permită consumatorilor un tratament egal. După cum a spus Jens, de fapt, unele societăți și-ar dori ca internetul să funcționeze diferit și furnizorii de conținut să fie cei care plătesc pentru conținutul pus pe internet. Însă nu suntem în secolul XIX, ci internetul este cheie pentru ca societatea noastră să rămână una deschisă. Și această propunere reprezintă oportunitatea de protejare a viitorului nostru din acest punct de vedere. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc! Ajungem la intervențiile din partea colegilor noștri. Și prima are cuvântul doamna Bastos, raportare din numele, numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze că am lipsit la primul grup de vorbitori. Am, am avut alte întâlniri și n-am putut să vin de la uh, începutul acestei dezbateri extrem de interesante cu primul grup de invitați vă felicit pe dumneavoastră, pe felicit al doilea grup pentru modul în care au abordat uh, un subiect atât de sensibil, neutralitatea rețelei de internet și uh, inovarea, noile produse și servicii, uh, modul în care au abordat atât de echilibrat acest subiect, fiindcă acest subiect este foarte sensibil în anul 2009, momentul în care uh, am avut negocierile pachetului Telecom. Această chestiune a neutralității rețelelor a fost cea care ne-a dus la conciliere. De atunci, a, a, drumul a fost a, foarte, a, foarte a, nu a fost ușor și a, chiar dacă și chiar dacă și deci trebuie să ne dăm seama că sectorul telecomunicațiilor mai are o cale lungă de bătut. Suntem de acord că principiile care trebuie să guverneze noțiunea neutralității internetului trebuie să fie principii solide care în același timp trebuie să se adapteze caracterul dinamic al acestui sector și nu pot să blocheze apariția noilor servicii și produse. Astfel, sectorul uh, telecomunicațiilor trebuie să fie tot timpul uh, la curent, cu urechea plecată la nevoile consumatorilor, iar un mod de a găsi acest echilibru ar fi să se facă o distinție clară între gestiunea tehnică a traficului, care este autorizată în conformitate cu condițiile impuse de lege, și pe, pe de o parte și pe de altă parte gestiunea traficului comercial, care este mai uh, puțin uh, reglementată. Uh, Iată de ce aș dori să întreb uh, următorul lucru pe experții noștri. Ce părere aveți de această diferență, distinție între gestiune tehnică a traficului internetului și gestiune comercială? Și cum se poate face o diferență clară și cum se pot defini aceste două uh, noțiuni? Vă mulțumesc. Ci sono altri colleghi che intendono parlare? Acum ceilalți colegi care doresc să cuvântul? Dacă nu mai este alt coleg care... Nu? Auch von meiner Seite aus Entschuldigung, dass ich jetzt äh, etwas später erst dazustoßen. Îmi cer scuze pentru că am uh, întârziat și eu atât de mult. Am avut uh, pe marginea aceleași uh, teme o dezbatere cuprinzătoare din Comisia pentru Cultura. Am discutat acolo continentul european conectat, deci trebuie să mă grăbesc și acolo. În primul rând, trebuie să mărturisesc că suntem de acord cu abordarea raportorului de eliminare a unor uh, dispoziții din propunerea Comisiei, tocmai pentru că există alte prevederi legislative, există și alte inițiative voluntare care acoperă toate aceste puncte. Știm foarte bine că acest cadru a fost revizuit în anul 2009 și abia acum este pus în aplicare în unele state membre sau abia acum începe să funcționeze în mai multe state membre și Cred că aici, uh, prin intermediul BEREC, dispunem de o instituție care poate să observe sau să controleze anumite domenii și ne-a demonstrat acest lucru. Acum, tema neutralității internetului este o temă care interesează nu doar pe consumatori, ci este interesantă și din perspectiva conținutului. Este interesantă mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii active în domeniul creativ. Și din acest punct de vedere, m-ar interesa ce înseamnă introducerea unor noi uh, servicii, servicii specializate sau servicii în care, prin care uh, Uh, este asigurată calitatea. Deci care va fi efectul acestor noi posibilități asupra pieței, mai ales asupra întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt uh, active mai ales în, uh, în uh, domeniul telecomunicațiilor și pentru care foarte importantă este calitatea transferului de date uh, pe internet, pe internet și care trebuie să concureze cu societăți care pot încheia niște contracte speciale care le garantează anumită calitatea serviciului. Nu mă refer aici neapărat la infrastructura internetului, ci la structurarea internetului și aș dori să știu cum poate fi garantat că un uh, serviciu specializat nu va acapara o capacitate prea mare din infrastructura tradițională care ar trebui să garanteze uh, func- funcționarea normală a internet. Doamna Vernion, acum cuvântul. Très rapidement. Moi, je voudrais féliciter ce deuxième panel. Da, această a doua secțiune a fost uh, extrem de interesantă și Uh, referitor la întrebarea pe care mi-am pus-o pe acest uh, dosar, neutralitatea internetului. Cineva a vorbit de anii anterior și pachetul Telecom din 2009. Utilizările erau diferite la vremea respectivă și aplicațiile au uh, evoluat foarte repede trebuie să fim foarte fermi pe blocarea serviciilor, dar și asupra obligațiilor de transparență și mă alătur aproape total uh, intervenției becului, care garantează opțiunea utilizatorului fără uh, limitare și discriminare. La ce nivel de armonizare trebuie să ajungem în acest dosar pentru a nu pierde din drepturi? Va trebui să fim uh, foarte vigilenți pe gestionarea traficului și discriminarea în ceea ce privește accesul. Trebuie să încercăm să mergem cât mai departe cu putință, fără îndoială, cu ajutorul specialiștilor prezenți aici, uh, pe definiția rețelelor închise sau serviciilor specializate. Trebuie să uh, ținem cont de toate diferitele abordări diferitele tipuri de rețele. E clar, uh, ne-ați dat uh, clarificări esențiale pentru uh, urmarea acțiunilor noastre și vă mulțumesc. Grație, Engstrom. Mulțumesc, are cuvântul domnul Engstrom. Vă mulțumesc. Nu doresc să repet discursul pe care am avut după prima rundă de intervenție. Aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul acum, în mod special reprezentantului uh, BEUC, organizațiilor care protejează consumatorii. Într-adevăr, sunt de acord, ne confruntăm cu o problemă reală care afectează în mod direct pe consumatori. De asemenea, sunt de acord cu doamna Ferhaien și întreprinderile mici și mijlocii sunt uh, afectate de această problemă și nu doar Deci nu doar societățile de telecomunicații sunt uh, importante în, acest, uh, în această discuție, ci să, nu trebuie să uităm de întreprinderile mici și mijlocii, care sunt atât de importante pentru economia europeană, uh, și care trebuie să se uh, bucure de garanția că accesul lor la internet uh, va continua și va fi uh, garantat. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul raportor, domnul Harbour. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să să mulțumesc și eu pentru intervențiile experților și mai voi referi la câteva puncte și probleme cu care ne confruntăm. Nu cred că vă va surprinde Uh, dacă cunoașteți propunerea noastră de raport, că ne-am bazat destul de mult pe munca uh, BEUC în propunerile noastre și vă atrag atenția asupra faptului că includem în un set de condiții prin care înțelegem să încercăm să înțelegem ce înseamnă Uh, în detrimentul uh, serviciilor de, serviciilor de internet. Cred că Andreea Renda s-a referit la acest lucru sau domnul Beltrav s-a referit la discriminarea din punct de vedere al prețurilor. Cred că, într-adevăr, trebuie să nu pierdem din vedere aceste aspecte pentru că o discriminare se poate manifesta uh, în mai multe, din mai multe puncte de vedere. Apoi, mă interesează foarte mult această temă a serviciilor specializate și aș dori să spun că sunt cu totul de acord cu cele spuse de Christian Engstrom mai înainte, și anume că serviciile video nu sunt un exemplu foarte bun pentru asemenea, pentru asemenea servicii specializate. În general, Uh, viteza internetului este suficient de, de mare pentru a permite asemenea uh, vizionări. Deci se pune întrebarea ce înseamnă un serviciu specializat. Trebuie să recunosc că de, la început nu credeam că avem nevoie de crearea unor sau definirea unor servicii speciale, dar apoi am aflat și Beuc mi-a spus că doi dintre, doi dintre trei europeni sunt discriminați tocmai datorită concentrării asupra acestor servicii specializate. Deci aș dori să știu ce înseamnă aceste servicii specializate și um, cum sunt transferate datele în, uh, într-un asemenea serviciu specializat. Deci, uh, este o cifră destul de impresionantă, mi se pare. Doi din trei europeni care sunt afectați de această tendință. Și apoi, o remarcă finală mai generală în legătură cu situația în care ne aflăm. Și aștept aici un, un răspuns din partea BEUC mai ales. Trebuie să recunosc că nu sunt trebuie să recunosc poziția mea puțin agnostică vis-a-vis -vis de această problemă. Dar mi se pare că guverne din diferite părți ale continentului european, într-un mod destul de arbitrar, încep să recurgă la propria reglementare pentru a asigura neutralitatea internetului și cred că acest lucru nu poate duce decât la fărâmițarea pieței. Eu consider că trebuie să păstrăm un cadru comun care să permită investitorilor să ia deciziile potrivite. Tocmai de aceea îmi doresc să avem o reglementare a internetului uh, deschis și în această după masă am înțeles că guvernul din uh, țările de jos uh, urmează să acorde, să adopte propria, propriul cadru legislativ care va reglementa acest aspect. Deci, înainte de a încheia acest proiect legislativ, cred că ar trebui să analizăm, să vedem ce se întâmplă și în alte state din acest punct de vedere și vă asigur că echipa mea va face acest lucru. Tocmai de aceea am propus unele amendamente în, uh, din acest punct de vedere pentru a încerca să îmbunătățim propunerea Comisiei și să profităm de expertiza ex- existentă pentru a merge mai înainte din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul oaspeților noștri în aceeași ordine în care au luat cuvântul inițial pentru a răspunde la întrebările puse și fiecare dintre dumneavoastră are două minute la dispoziție. Prima va fi doamna Trainer. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru a reveni la întrebările puse de doamna Verniu despre cum putem, nu, cred că a fost doamna voastră totuși, despre diferențierea între condițiile comerciale și aspectele tehnice. În BEREC, în anul 2009, a afirmat că aceleași principii pot fi uh, aplicate comunicațiilor fixe și celor uh, mobile. Cred că aceste principii pot fi uh, aplicate acestor uh, aspecte diferite, tehnice și comerciale. Nu cred că există un motiv să avem alte principii. Până la urmă, unul din principii este controlul utilizatorului final și în dezbaterea de astăzi am auzit multe idei care ne-ar putea ajuta să îmbunătățim textul. V-ați referit la opțiunea <coughs> pentru consumatori. Dar trebuie să spun un lucru. Nu cred că neutralitatea internetului nu, ar fi incompatibilă cu relații mai bune între operatori, de exemplu. Cred că oferirea de valoare OTT-urilor înseamnă pentru furnizori să pună în aplicare anumite măsuri. Considerăm că serviciile speciale, într-adevăr, au niște caracteristici specifice și trebuie să permitem existența lor. Însă acest lucru înseamnă că va trebui să monitorizăm ce se întâmplă cu serviciile de acces la internet. Înțeleg uh, temerile domnului Renda în momentul în care spune că autoritățile de reglementare uh, urmează să monitorizeze, să patroleze complet internetul. Nu ar fi o idee foarte bună, dar uh, pentru a pentru a avem nevoie de anumită prerogativă pentru a controla ofertele pe piață și așa mai departe și uh, abordarea aleasă, cel, din punctul ăsta de vedere, este una corectă. Cred că pot fi de acord cu uh, toate cele spuse de colegul meu. Din punctul de vedere a serviciilor uh, specializate, am și eu aceleași uh, îndoieli ca și Malcolm. Nu înțeleg uh, ce sunt aceste servicii pentru care uh, este nevoie de un nivel special de calitate care nu poate fi oferit prin intermediul internetului normal. Furnizorii de servicii de internet au uh, spus că acest lucru este necesar Și acum, revenind la procesul de monitorizare, nu este foarte clar cum lucrurile vor evolua Cred că rolul autorităților naționale de reglementare în monitorizarea situației va rămâne unul crucial, indiferent de cât de definiții, de cât de bine vom defini toate aceste concepte în regulament. Apoi a mai fost pusă o întrebare și anume de ce analizăm reglementarea legată de nediscriminare și de neutralitatea internetului. Și revin la un uh, punct amintit. Uh, discutăm de accesul publicului la internet. Nu discutăm de toate tipurile de servicii care se desfășoară pe, pe, pe internet. Și în fine, din punctul de vedere al uh, relațiilor între furnizorii de servicii și furnizorii de conținut, Mie mi se pare că dacă o afacere oferă clienților acces la internet, este în interesul său să existe un ecosistem sănătos care să dezvolte conținut, aplicații care urmează să fie folosite de persoane pentru că acest lucru va reprezenta o motivație de actualizare a conexiunii la internet și așa mai departe. Dan, Uh, Mulțumesc uh, foarte mult pentru remarcile dumneavoastră. Uh, intrarea IMM-urilor, de pildă, e o temă. Internetul astăzi arată foarte mult cu ceva foarte corporent la mijloc din punct de vedere al veniturilor și mai slab la capete din punct Uh, de vedere al uh, investițiilor în infrastructură. Acest uh, lucru are o serie de avantaje și beneficii, dar și stimulente foarte puține pentru cei aflați în stratul de jos și la mijloc. În uh, ceea ce privește obligațiile, acolo mai mult sunt companiile americane sau europene. Înainte a fost o realizare foarte mare pentru noi din punct de vedere uh, al intrării pe piață. Pentru că știm că uh, ICT este un motor de productivitate pentru Europa Eh, dar eh, este și un adâncitor al decalajului între Uniunea Europeană, între Europa și Statele Unite. În felul în care eh, intră pe piață noile întreprinderi este foarte ciudat nu e vorba de internetul deschis, ci o companie care are o platformă de bandă largă care permite ideilor să apară și să fie dezvoltate. Deci deschiderea este numai ceea ce permite uh, uh, intrarea. Uh, apoi uh, o remarcă în legătură cu beneficiarii. Pentru un Uh, utilizator, pentru beneficiar, nu este uh, interesant doar să aibă deschidere și nediscriminare, ci să aibă și o uh, gamă de servicii din care să aleargă, aleagă. Uh, să nu subvenționeze internetul și să plătească un cost mai mare. Aceste lucruri trebuie avute în vedere pentru că minteri nu o să avem o deschidere, ci pur și simplu o, o punere la oaltă a tuturor utilizatorilor, în vreme ce totuși ei sunt diferiți unul de celălalt. Întrebarea doamnei uh, Bastos, uh, gestionarea traficului, uh, care este obiectivul în spatele acestei măsuri de gestionare a traficului? Dacă este pentru motive comerciale, acest lucru nu trebuie să se întâmple. Pentru că dacă am un serviciu de acces la internet cu un furnizor de servicii și vreau să uh, Uh, uh, vizitez un uh, site într-un moment de vârf, să zicem vineri seara, ar fi inacceptabil ca furnizorul accesul sau să gestioneze traficul pentru că există o supra-sarcină pe platforma de televiziune digitală. Este un exemplu uh, Uh, și sper că sunteți de acord cu mine că acest lucru este inacceptabil. Sigur, uh, uh, sunt situații în care există necesitatea unei gestionări a traficului din punct de vedere tehnic. Că despre cifrele pe care le-am oferit sunt cifre date de BEREC din 2012 Mulțumesc. Mulțumesc. Acum o să uh, dau cuvântul domnului Viola din partea comisiei și apoi raportorului pentru concluzii. Vă rog. Dacă mă iertați, o să îl reprezint pe uh, domnul uh, Viola și sunt Anthony Whelan de la DigiConnect. Cred că trebuie să felicităm Parlamentul și Comisia aceasta, raportorul, uh, pentru rapiditatea și uh, caracterul aprofundat uh, al raportului. Așteptăm momentul în care și Consiliul va face același lucru. Uh, Parlamentul merită asta pentru felul în care s-a dedicat uh, acestui pachet uh, urgent și un pachet urgent pentru binele consumatorului, dar și pentru piața internă. Am menționat aceste două puncte pentru că dacă uh, privim uh, cele două mari componente ale dezbaterii pe care am purtat-o, plecând de la chestiunea uh, generală, dispoziții pentru protecția beneficiarilor, cred că trebuie să avem în vedere nu numai obiectivul uh, de norme ridicate de protecție a consumatorului pe piața telecom, dar și scopul unei piețe interne unde, să ave, unde avem o bază de reguli comune suficiente pentru a avea operațiuni integrate în um, mai multe state membre. Și, așa cum s-a spus, regulile comune nu sunt uh, suficiente, dar sunt o condiție sine qua non pentru rezultate. Există trei dimensiuni. Problema instrumentelor, gradul de armonizare conținutul. Și, desigur, acestea sunt uh, acestea interrelaționează. Acum, în ceea ce privește conținutul, Comisia este de părere că dacă vrem reguli cu adevărat comune, trebuie să stabilim ștacheta foarte sus, trebuie să preluăm toate practicile bune ale statelor uh, membre, astfel încât uh, niciun consumator să fie lăsat pe de afară. Iau notă Uh, de cele spuse de domnul Houghton, care a menționat uh, o serie de propuneri de la bun început și până la preluarea și până la adoptarea unei măsuri. A vorbit de uh, convorbire internaționale, de gruparea operatorilor, apelurile internaționale. Apoi, instrumente și gradul de armonizare. Aceasta nu sunt aceeași problemă. Sigur că scopul nostru este un grad mare de armonizare, dar este clar că regulamentul aduce reguli cu adevărat comune care sunt disponibile și sunt uh, aplicabile rapid. Acesta este un punct uh, important uh, și raportorul uh, are puncte de vedere diferite față de cele ale Comisiei. În ceea ce privește instrumentul și gradul ridicat de armonizare, a pierde un uh, fi un lucru nefericit, a pierde două astfel de aspecte ar fi o dovadă de neglijență în gestionarea lucrurilor. Acum o să mă refer la neutralitatea internetului. Comisia este încântată că urmând logica pe care am uh, explicat-o, necesitatea unor reguli uh, comune pe piața comună, lucru care a fost uh, uh, sugerat uh, și de raportor, și anume că e nevoie de un regulament. Comisia este încântată să vadă că avem un teren comun cu berecul în această privință. Se pune aici problema tensiunii între legislație bazată pe principii durabile Uh, doamna Bastos a spus că trebuie să legiferăm în uh, ceea ce privește uh, principiile și claritatea aplicării acestor principii pe teritoriul statelor membre. Principiul trebuie să fie cel de nediscriminare, neblocare, tratament uh, uh, care uh, să nu dăuneze a traficului de date. Însă este nevoie de o listă de excepții pentru accesul la internet, internetul deschis. Sigur, este bine să ne uh, concepem acțiunile în acest fel, însă trebuie să fim conștienți de temerile multora unele din aceste temeri există că o formulare prea deschisă a excepțiilor ar crea probleme în practică, probleme de aplicare și o refragmentare în această privință. Un al doilea punct pe care îl subliniez se referă la serviciile specializate. Trebuie să fim foarte clari în legătură cu hotarul, linia despărțitoare, dar nu trebuie să facem o suprareglementare. Și protecțiile pe care le avem uh, sunt numeroase și nu sunt numai de natură uh, de reglementare. Primul este concurența. În al doilea rând, produsele, uh, produsul principal telecom este accesul la internet și este foarte puțin probabil că operatorii își vor degrada principalul produs încercând să creeze o nouă piață. Al treilea element uh, este uh, primordialitatea uh, de internetului deschis, care trebuie să rămână viabil și dinamic. și avem instrumente intervenționiste uh, puternice pentru autoritățile naționale de reglementare. Aceste autorități uh, sunt autorizate să stabilească criterii minime de uh, serviciu. Acesta este un instrument foarte important care să asigure păstrarea pe calea cea bună. Serviciile specializate vor fi uh, contractate numai de cei care au nevoie de ei pentru un model de afaceri anume care uh, impune un anumit tip de serviciu. Noi, legiuitorii, nu trebuie să uh, stabilim acest lucru din motiv că asta ar fi o autopoliție. Internetul trebuie să fie sănătos de uh, mare ca, uh, capacitate și niciun IMM uh, sau o altă structură nu va plăti pentru un serviciu specializat de care nu are nevoie. Deci uh, trebuie să existe concurență și trebuie să uh, existe metode de a vedea că astfel de servicii sunt într-adevăr necesare. Avem baza în această privință de a îmbunătăți și mai mult proiectul dar putem ajunge la convergență, la această uh, problemă importantă uh, pentru societate. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Are cuvântul raportorul. Concluzia mea este următoare. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că s-au completat uh, reciproc, uh, pentru că au adus în discuție uh, Uh, noi informația Asta nu mă ușurează sarcina în mod neapărat. Mă bucur că și raportorii din umbră au fost prezenți și o să ne gândim la o serie de observații pe care uh, le-ați făcut. În afară de comisie și o să mă refer la acest lucru uh, imediat, sunt, m-am liniștit că structura de bază pe care uh, Uh, am creat-o uh, beneficiază de susținere. Sunt multe detalii, așa cum a spus uh, doamna trainer. Întotdeauna diavolul se ascunde în detalii. Și răspunzându lui Anthony Whelan, nu văd niciun motiv pentru care dispozițiile directivei care înseamnă o armonizare uh, țintită în anumite uh, domenii uh, să nu fie respectate. Acestea nu sunt diferite de cele din <coughs> regulament. În primul rând, regulamentul are în vedere directiva care trebuie pusă în aplicare și, în al doilea rând, le permitem să le adapteze uh, și să meargă mai departe dacă uh, iau notă de practici uh, restrictive, deci trebuie să poată să răspundă rapid. Anthony și cu mine avem argumente de <laughs> lobbyist și cred că colegii mei susțin această abordare. Regulamentul în sine doamna trainer a fost suficient de diplomată să nu spună acest lucru și autoritățile de reglementare susțin poziția mea. Avem uh, experiență în această comisie în legătură cu drepturile consumatorilor și atunci am adăugat referințe concrete la Uh, cerințele din directiva privind drepturile consumatorilor. Deci, uh, cred că am făcut o treabă foarte bună pentru consumatori, o treabă mai bună decât propunerea Comisiei și o să o susțin. Sper colegii mei să fie de acord cu acest lucru, însă uh, știu că vor dori să adăugăm și alte dispoziții. Doamna Tun a ridicat chestiunea uh, unor uh, alte dispoziții în pachetul general. Vă mulțumesc tuturor pentru felul în care a fost apreciată munca noastră intensă de până acum. După aplicarea directivei privind drepturile consumatorilor, uh, vom dori să analizăm și alte aspecte. Dar sigur asta depinde de ei, nu am propus acest lucru. În ceea ce privește roamingul și alte chestiuni, am considerat că nu este necesar pentru noi să facem recomandări și suplimentare față de cele făcute de industrie, dar colegii mei pot să o facă dacă doresc. Oricum, vă mulțumesc tuturor și pentru a confirma calendarul pentru că trebuie să ne mișcăm rapid cu amendamentele, așa încât amendamentele trebuie depuse până pe 3 decembrie, le analizăm pe 9 ianuarie, compromisurile pe 22 și o să votăm la începutul lunii februarie. O să votăm pe 23 ianuarie sunt de acord cu Anthony Whelan că ar fi foarte bine dacă am putea să inițiem discuții cu statele membre dacă acestea doresc să o facă. Vor dori să discute probleme legate de consumatori. Acesta ă, este planul meu și să văd cum vom putea să uh, încadrăm în acest calendar și întâlnirile cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, domnului Coferati, vicepreședintele Comisiei, pentru că a prezidat uh, această întâlnire ca să mă pot dedica rolului meu de raportor. Mi unisco ai ringraziamenti degli ospiti e riconsegno la presidenza al collega Arbor. Ciao, ciao,